Il Presidente. La seduta è ripresa. Am reluat sesiunea. Dragi colegi, dragi colegi, acestea sunt rezultatele primului uh, primei sesiuni de votare. Recomandarea de negociere a noului parteneriat UE regatului se adoptă. Conferința privind viitorul Europei se adoptă. Politica de concurență, alineatul 1, prima parte se adoptă, alineatul 1, a doua parte se adoptă, alineatul 2, prima parte se adoptă, alineatul 2, a doua parte se adoptă. Alinetul 5, amendamentul 20, se respinge. Amendamentul 14 se respinge. Amendamentul 1 se respinge. Alineatul 7 se adoptă. Amendamentul 2 se respinge. Amendamentul 8 se respinge. Alineatul 11, prima parte se adoptă. Alineatul 11, a doua parte se adoptă. Alineatul 18 se respinge. Alineatul 22 se adoptă. Aliatul 27 se adoptă. 26 se adoptă, 27 se, se adoptă, alineatul 28 prima parte se adoptă, alineatul 28 a doua parte se adoptă, alineatul 31 prima parte se adoptă, alineatul 31 a doua parte se adoptă, alineatul 32 se adoptă, amendamentul 5 se adoptă, alineatul 34 este caduc, Amendamentul 44 se adoptă, alineatul 36, prima parte este caducă, a doua parte este caducă, a treia parte este caducă. Alineatul 37 se adoptă, alineatul 38, amendamentul 15 se respinge, amendamentul 21 se respinge, alineatul 39 se adoptă, alineatul 40 se adoptă, alineatul 45 uh, se adoptă, amendamentul 9 se adoptă, Amendamentele 16 și 24 se adoptă, aliniatul 47 este caduc. După aliniatul 47, prima parte se respinge. Amendamentul 10, a doua parte se respinge, amendamentul 11 se adoptă, amendamentul 12 se respinge, amendamentul 17 se respinge, amendamentul 25 se respinge, Amendamentul 18 se respinge, amendamentul 26 se respinge. Alineatul 55, prima parte, se adoptă. Alineatul 55, a doua parte, se adoptă. Alineatul 55, a treia parte, se adoptă. 55, a patra parte, se adoptă. Alineatul 57 se adoptă. Amendamentul 45 se adoptă. Aliniatul 60 a devenit caduc, Aliniatul 72 se adoptă, Aliniatul 73, prima parte se adoptă, 73, a doua parte se adoptă, 75, se, aliniatul 75 se adoptă, amendamentul 13 se adoptă, Aliniatul 82, prima parte devine caducă, a doua parte devine caducă, amendamentul 3 la aliniatul 90 se respinge, după alineatul 93, amendamentul 29 se adoptă, amendamentul 30 se adoptă, amendamentul 31 se adoptă, amendamentul 32 se adoptă, amendamentul 33 se adoptă, amendamentul 34 se adoptă. După alineatul 93, prima parte se respinge, Um, amendamentul 22 a doua parte se respinge, amendamentul 22 a treia parte se respinge, amendamentul 22 a patra parte se respinge, amendamentul 35 se adoptă. Amendamentul 36 se adoptă, amendamentul 37 se adoptă, amendamentul 23 se respinge, amendamentul 38 se adoptă, Amendamentul 27 se adoptă, amendamentul 19 se respinge, amendamentul 39 se adoptă, amendamentul 40 se adoptă, amendamentul 41 se adoptă, amendamentul 42 se adoptă, amendamentul 43 se adoptă, amendamentul 28 se adoptă, amendamentul 7 se adoptă, Considerentul uh, B, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă, considerentul D, prima parte se adoptă, consider, uh, considerentul D, a doua parte se adoptă. Foarte bine, acestea au fost rezultatele și trecem la a doua sesiune de votare care va avea loc între 14.30 și 15.45. Votul uh, se va desfășura respectându-se aceeași procedură pe care o cunoaștem cu toții. Este procedura pe care am folosit-o și de dimineață. Declar deschis a doua sesiune de votare și, repet, se va putea vota până la orele 15.45 și rezultatele uh, votului vor fi uh, comunicate la 8, orele 18 și 15. Vă mulțumesc pentru colaborare. Suspendăm pentru un minut lucrările și revenim după aceea. Mulțumesc! dezvoltată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 Il presidente. Președintele. No. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor, dragi colegi. Acum, ordinea de zi se referă la întrebarea orală pentru Comisie și Consiliu în ce privește situația referitoare la spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19. Vreau să reamintesc tuturora că pentru această dezbatere nu avem intervențiile spontane, catch the eye, nu se vor accepta de asemenea nici cartonașele albastre. Acum dăm cuvântul autorului acestei întrebări orale, președintele Comisiei Libe, Juan Fernandos López Aguilar. Aveți cuvântul. Okay. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În calitate de președinte al uh, Comisiei de Libertăți Civile, faptul că avem o astfel de dezbatere astăzi este esențială, pentru că trebuie să vorbim despre Schengen. Și asta și pentru că este aniversarea acestui uh, spațiu. Uh, uh, în 1985, într-un oraș mic în Luxemburg, s-a făcut acest acord urmat de Convenția din 1990 și de legislația europeană asupra spațiului Schengen, legislație pe care a adoptat-o Parlamentul European și care este acum în vigoare. Trebuie să vorbim despre Schengen, în special pentru că Schengenul nu stă prea bine. Schengenul este acum miza principală, este în pericol și despre asta este vorba astăzi. Pentru cei care lucrăm la instituțiile europene, de multe ori ne e greu să explicăm conceptele europene. Însă pentru Schengen nu e nevoie de explicații, pentru că toată lumea știe foarte bine, este uh, valoarea cea mai importantă din uh, toată experiența noastră europeană. Este cea care ne arată ce înseamnă să fii european, care este avantajul în spațiu uh, de liberă circulație fără discriminare între europeni de care se bucură acum peste 400 de milioane de cetățeni europeni. Și ce se întâmplă? Acest spațiu Schengen este determinat de dreptul comunitar. Avem un regulament și codul frontierelor Schengen care este uh, respectat de statele membre și este invocat de instanțe pentru a susține drepturile cetățenilor. Această legislație prevede elemente pentru uh, restabilirea controlelor la frontierele uh, interne, însă în, uh, din motive de siguranță publică. De data aceasta, COVID-19 a fost o excepție și tocmai de aceea întrebarea noastră se referă la Schengen după uh, criza epidemiei COVID-19. Ce se întâmplă cu Schengen după această criză? Pentru că statele membre au uh, luat în regim de urgență măsuri unilaterale fără a comunica în legătură cu ele și aceasta a dus în urma închiderii frontierelor la uh, cost de așteptare la frontiere, probleme pentru agenții de poliție sau de control la frontiere, probleme cu aprovizionarea uh, și probleme cu uh, lucrătorii sezonieri, care sunt și ei protejați de dreptul european. Despre toate aceste elemente dorim să discutăm astăzi aici. De aceea v-am spus-o cu claritate. În primul rând, vă întrebăm dacă măsurile luate, dacă restricțiile care au fost aplicate respectă sau nu codul frontierelor Schengen, pentru că acesta stabilește șapte principii, încredere reciprocă, solidaritate, dar și respectarea dreptului european. E adevărat că siguranța publică a fost invocată de mai multe ori pentru a reintroduce controlul la frontiere, în special în urma atentatelor teroriste. Însă sănătatea publică nu a fost niciodată un argument această sănătate publică poate fi concepută ca argument pentru frontierele externe, însă nu pentru cele interne. În al doilea rând, ce se întâmplă cu redresarea pentru Schengen? Pentru că vorbim de redresare economică, dar și trebuie să redresăm și Schengenul, ca să fie operațional cât mai repede cu putință. În al treilea rând, cum putem face ca controlele să fie doar excepționale, așa cum se spune în codul frontierelor, și limitate în timp, cu restricții temporale? În al patrulea rând, care sunt măsurile practice pe care le putem adopta pentru a avea o coordonare și o responsabilizare coordonată, bineînțeles, de către Comisie, care este garantul dreptului comunitar? Cer votul dumneavoastră pentru rezoluția care a fost prezentată în urma acestei întrebări orale și vreau să mulțumesc uh, și uh, Uh, grupului care a lucrat uh, pentru uh, grupul Schengen, care este reprezentat astăzi aici de președinta sa, doamna Fayon. Oricum, nu putem permite lipsa de coordonare, improvizația sau decizii și măsuri unilaterale în spațiul Schengen. Nu e vorba aici de o reacție și întrerup, dar uite o problemă tehnică. se vorbea cu motoul Black Lives Matters. Bineînțeles, contează și aș spune Schengen Matters. Într-adevăr, spațiul Schengen contează și legislația comunitară europeană contează. Contează chiar și în timp de criză, chiar și pe toată perioada crizei. Și dreptul european trebuie să învețe din lecțiile trecutului. Legislația europeană contează în special în perioada de criză și în perioada COVID. Tocmai de aceea, în urma acestei întrebări orale, vom prezenta o rezoluție care mizează pe acea redresare completă a spațiului Schengen, care să-și revină la forma sa bună, pentru că aceasta este valoarea cea mai importantă pe care am reușit-o la nivel european. Mulțumesc, domnule președinte. Juan Fernando e adesso... Mulțumesc. Numele Consiliului, doamna Brneaț, doamna ministru, aveți cuvântul, aveți Thank you. Stimați membri, în ultimii, ultimele luni, Uniunea Europeană s-a confruntat cu cea mai gravă criză de la crearea sa încoace. Pandemia COVID-19 a însemnat vieți omenești pierdute, probleme cu piața internă și cu libera circulație. Sunteți cu toții de acord, probabil, că în această situație atât de gravă, uh, Uh, prioritatea a fost, uh, bineînțeles, uh, încetinirea răspândirii virusului și eventual oprirea sa. Cu totul s-au luat o serie de măsuri de către statele membre, legislative și așa mai departe, inclusiv afectând libera circulație. Astfel, reintroducerea controlelor la frontierele interne a fost considerată de către unul mai multe state membre esențială. Uh, state care înainte de criză nici nu se gândeau la așa ceva. Conform codul, codului uh, granițelor uh, Schengen în ce privește reintroducerea granițelor, uh, controlul la graniță, acestea trebuie făcute numai în ultimă instanță și din motive de sănătate publică cu deci, multe restricții. Asta, acestea sunt condiționate de o serie de e, condiții, așadar. Comisia ca și gardian al tratatelor, nici statele membre nu au uh, semnalat probleme legate de introducerea acestor preveneri excepționale. De la începutul crizei, pandemiei, toate statele membre au lucrat sub îndrumarea atentă a Consiliului și cu sprijinul Comisiei împreună pentru a atenua uh, Uh, efectele negative ale acestor restricții de liberă circulație asupra cetățenilor. S-au luat o serie de măsuri prioritar de către statele membre pentru a uh, asigura libera circulație a bunurilor, cum ar fi medicamentele sau alte bunuri esențiale, precum și prezența lucrătorilor sezonieri, uh, transfrontalieri, dar și repatrierea unor cetățeni aflați în alte state membre. Aceste lucruri s-au aplicat ca și restricții în mod coordonat și numai pentru călătoriile esențiale din Uniunea Europeană. Situația sanitară, în general, începe să se îmbunătățească în Europa. Statele membre astfel încep să mai renunțe la acele măsuri de restricționare a circulației în Uniunea Europeană. Acest, aceste lucruri, aceste modificări treptate și um, controlele la frontieră uh, încep să fie înlocuite cu măsuri mai flexibile. Comisia, statele membre sunt uh, în continuare gata să implementeze niște măsuri, dacă e nevoie, în spiritul nediscriminării și a proporționalității. Majoritatea statelor membre și statele Schengen asociate vor să uh, înlăture restricționările de călătorie um, de la jumătatea acestei luni, altele la sfârșitul lui iunie dar mai sunt și alte măsuri care trebuie luate în mod uh, consecvent și coerent, mai ales când vine vorba de ridicarea restricțiilor la frontierele externe, pe când uh, în ceea ce privește um, ridicarea restricțiilor pentru frontierele interne, acesta se face în mod uh, ordonat, fără mari probleme și se pare că statele membre se îndreaptă spre o situație în care mm, spațiul Schengen funcționează din nou ca de obicei. În ce privește cadrul uh, juridic pentru uh, controlul la frontierele interne, așteptăm imbol din partea Comisiei, dar și uh, propuneri din partea Parlamentului dumneavoastră pentru a salvgarda acest spațiu Schengen atât de importantă pentru noi. Orice măsuri de acest gen trebuie să însemne măsuri credibile și să arate că dacă cumva restricțiile persistă, acestea sunt făcute din motive de sănătate publică sau de amenințare la adresa siguranței naționale. Nu trebuie ca statele membre să abuzeze cumva de aceste prerogative. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru Bernat Pala și acum dau cuvântul în numele Comisiei, doamna comisar Johansson. Aveți cuvântul. President, honorable... Domnule președinte, stimați eurodeputați, Schengen este una din principal, principalele realizări de care se bucură cetățenii europeni, așa cum pe bună dreptate a reliefat domnul uh, Fernando López Aguilar, președintele Comisiei Libe a Parlamentului European. Aș dori să spun de asemenea că am aniversat nu doar 35 uh, de ani de la um, înființarea uh, spațiului Schengen, dar am și trecut, uh, am trecut printr-o perioadă extrem de importantă pentru zona Schengen în ultimele trei luni. Toate statele membre au recurs la măsuri drastice pentru a-și proteja cetățenii de acest virus. Majoritatea statelor din zona Schengen, Schengen au introdus controle temporare ale frontierelor interne, pe lângă alte măsuri luate pentru a restricționa libertatea de mișcare în Uniunea Europeană. Toate aceste măsuri au fost utile pentru a salva zeci de mii de vieți uh, omenești, însă în același timp au adus consecințe grave uh, asupra libertății de mișcare și au adus cu sine costuri economice. În data de 5 aprilie acest an, președintele Comisiei uh, Europene și președintele Consiliului au prezentat o foaie de parcurs comună europeană Uh, de ridicare a măsurilor de protecție COVID-19. În lumina principiilor publicate în uh, foaia de parcurs respectivă, Comisia a mm, publicat în 30 uh, mai o comunicare pentru a avea o abordare coordonată, echilibrată de înlăturarea acestor restricții de, de călătorit la frontierele interne și în a doua etapă pentru a discuta despre ridicarea restricțiilor la frontierele externe. Datorită uh, îmbunătățirii situației epidemiologice, până în până în ziua de luni din această săptămână, majoritatea statelor membre au renunțat la restricțiile de circulație și la controlele de frontieră, inclusiv măsurile de carantinare și de autoizolare. Comisia încurajează și restul statelor membre de a renunța la controlele de frontieră și la restricțiile mm, pentru libera circulație, indiferent că este vorba de călătorii aeriene, rutiere și așa mai departe. Eu sper că până la sfârșitul lunii iunie să nu mai avem controle interne înainte de a începe să relaxăm controlele la frontierele externe. Normele din zona Schengen permit statelor membre să aibă un grad de discreție când vine vorba de reintroducerea uh, controlare la frontiere mm, între 2 și 6 luni pe anumite sectoare de frontieră sau la, mm, pe uh, întreaga uh, frontieră. Statele membre pot crea asemenea puncte de control la frontieră prin contactele bilaterale cu miniștrii de, res- de resort, pornind de la activitatea la nivel tehnic a grupului de lucru care s-a ocupat de COVID la Consiliul Jai, am putut să uh, discutăm foarte multe probleme, inclusiv uh, uh, cât de extins ar trebui să fie controlele la frontieră. Și în acest context, Comisia Europeană consideră că statele membre și statele care fac parte din zona Schengen au respectat uh, codul uh, frontierelor Schengen. În 2015, șase state membre au introdus controle la frontieră în urma recomandărilor Consiliului, datorită unor fluxuri uh, migratorii extraordinare, datorită amenințărilor teroriste, a situațiilor speciale de la frontierele externe. Aceste controle au fost prelungită și prelungită și prelungită până la sfârșitul uh, uh, lui octombrie, mijlocul lunii noiembrie acest, uh, în acest an. Și Comisia încurajează soluții alternative de control la frontieră care să aducă cu sine aceleași rezultate. Este vorba de verificări din partea forțelor de, de poliție, care, așa cum le-am explicat în mai 2017, um, pot fi efectuate și în zone de frontieră și pot înlocui uh, verificările nesistematice de la frontieră. În 2016, Comisia Europeană a propus și o modificare a um, codului de guvernanță a zonei uh, Schengen pentru a ne asigura că reintroducerea controlelor la frontieră uh, se reprezintă într-adevăr o măsură de ultim resort, după cum știți negocierile pe marginea acestei propuneri s-au blocat, însă experiențele recente cu controle de la frontieră pentru a face față amenințărilor uh, de sănătate publică cred că trebuie examinate mai uh, îndeaproape. Comisia Europeană este determinată să conducă acest proces de reflexie vis-a-vis -vis de uh, Uh, pașii uh, juridici necesari pentru a putea să răspundă mai eficace pe viitor unei situații uh, similare. În mod specific, în cazul unei pandemii, trebuie să reușim să avem un răspuns coerent european vizând frontierele interne și cele externe. În acest moment, Uniunea Europeană nu poate interveni decât dacă există amenințări grave, persistente la Uh, frontierele externe care amenință buna funcționare a uh, întregii zone Schengen. Uh, criza COVID-19 ne demonstrează că avem, avem nevoie de proceduri mai simple și mai standardizate care să reziste presiunii unei situații de criză. Deciziile privind uh, Uh, reintroducerea controlului la frontieră ar trebui să facă obiectul unor consultări și, dacă este nevoie, ar trebui să se uh, organizeze uh, reuniuni comune la care se participă reprezentanții statelor membre vizate și ai Comisiei Europene. Experiența din ultimele luni ne-au, de- ne demonstrat că într-o situație de urgență de criză această normă este folosită arare ori. Noul pact privind migrația și azilul, pe care o să-l prezint în curând, va fi ocazia de a relansa procesul necesar de reclădire a încrederii între statele membre și de bună funcționare a zonei Schengen. Vom reflecta pe marginea posibilității de a garanta coordonarea între statele membre cu ocazia unor situații de urgență pe viitor și uh, să ne asigurăm ca pe viitor cadrul legal și uh, Schengen sunt pregătite pentru a face față um, oricăror uh, viitoare provocări. Mulțumesc, doamna comisar, și acum Trecem la intervențiile în numele grupurilor politice. Începem cu Partidul Popular European. Domnul Rangel are cuvântul pentru minut și jumătate, vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Schengen este în mod clar un adevărat pilon al Uniunii Europene. Probabil că este chiar pilonul cel mai important al construcției europene. Și acest pilon a fost subminat, a fost de-a dreptul pus în pericol de această pandemie, așa cum nu se întâmplase niciodată până acum în toată existența Uniunii. Statele membre au reacționat uh, în situație de panică și au închis în mod unilateral frontierele. Noi trebuie să garantăm că se fac progrese în domeniul Schengen, respectând întotdeauna cooperarea și coordonarea. De aceea vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru toate eforturile făcute. Vă salut pentru aceasta, însă, din păcate, Consiliul este cel care trebuie să se coordoneze pentru a reinstaura spațiul Schengen. Iată și ceea ce susține Parlamentul European. Domnule uh, președinte, vreau să mai spun un lucru. Nu este adevărat că codul frontierelor Schengen nu permite o intervenție în urma sănătății publice, pentru că o amenințare gravă la adresa securității publice include și o pandemie sau ceva de genul acesta. Iată uh, de ce uh, când e vorba de frontiere, cred că este absolut legal să avem situația pe care o avem astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, drag coleg, și vă rog să respectați timpul și acum, în numele grupului S și D, dau cuvântul doamnei Fayon, două minute. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovana comisar. Vă mulțumesc foarte mult, Domnule pre președinte, doamna comisar, vă mulțumesc pentru buna cooperare pe care am avut-o cu ocazia reuniunilor de săptămâni, din ultimele săptămâni. Știu um, că toată lumea înțelege că zona Schengen trebuie să fie înnoită. Fără această reînnoire a zonei Schengen nu vom reuși să redresăm economia europeană. Am aniversat 35 de ani de la apariția zonei Schengen, o zonă care nu s-a confruntat niciodată în istoria sa cu o amenințare atât de gravă. În uh, această criză sanitară am văzut că statele membre au recurs la măsuri individuale în lipsa oricărei coordonări, frontierele au fost închise, cetățenii nu au putut să treacă dintr-un stat în altul, nu au putut să se întoarcă acasă, nu au putut să uh, au, au, echipamentul medical uh, nu a putut uh, fi transportat cu ușurătate într-un stat în alta, deci este evident că avem nevoie de norme mai clare. Ați spus că Schengen a trecut uh, diferite teste. În ultimii patru ani, statele membre au introdus controlele la frontiere, frontierele interne în lipsa unui temei juridic solid și în lipsa unor argumente uh, solide și asemenea măsuri nu fac decât să amenințe uh, durabilitatea proiectului uh, zonei Schengen și a proiectului european. Și aș dori să... M- eu mă întreb dacă aceste măsuri au fost uh, justificate în Slovenia, în orașul Nova, Nova Gorița. Era mult mai ușor să treci în în uh, Italia decât în alte părți ale Sloveniei. Deci mă întreb cât de eficace au fost aceste măsuri. În ceea ce privește o politică comună de azil, dacă uh, cre, creăm o legătură între acest fund cu o bună uh, funcționare, a, a, nu vom crea o legătură cu, spa, cu buna funcționare a spațiului Schengen, nu vom avea succes. Ambele pachete, ambele dosare, uh, pachetul de azil și reforma spațiului Schengen trebuie să fie adoptate și responsabilitatea este a statelor membre. Mulțumesc. Acum, în numele Renew, are cuvântul domnul Tudorache, două minute domnule președinte doamnă comisar doamnă ministru în ședința trecută de plen l am onorat pe robert schuman. declarația sa vizionară anticipa o europă care se va integra proiect cu proiect zi de zi pe bază de încredere reciprocă și solidaritate. treizeci și cinci de ani mai târziu cinci state membre făceau un astfel de pas mic bazat pe încrederea că își pot lăsa frontierele în grija celorlalți mai adăugăm încă treizeci și cinci de ani și ajungem la ceea ce schengen reprezintă astăzi o libertate fundamentală a cetățenilor europeni una pe care avem datoria să o apărăm și să o consolidăm. pandemia a dus la grea încercare spațiul schengen. am simțit cu toții gustul amar al unei europe cu granițe și restricții. lipsa de coordonare între statele membre limbajul prea timid al comisiei europene și granițele închise i au făcut pe cetățenii europeni să pună sub semnul întrebării întreaga noastră construcție nu ne putem permite să se întâmple acest lucru din nou. această criză ne a expus multe vulnerabilități dar ne a și învățat multe despre noi înșine ca cetățeni ca societăți și ca uniune. am învățat că avem nevoie unii de ceilalți că trebuie să ne susținem în momente dificile și că reziliența noastră a europei depinde de reziliența tuturor. am fost cu toții în afara spațiului schengen pentru câteva luni și am înțeles cu toții ce înseamnă asta ceea ce ne lasă cu o întrebare cum rămâne cu cetățenii români și bulgari pentru care a fi în afara schengen este o realitate cotidiană care ține de treisprezece ani? suntem cu toții cetățeni europeni iar românia și bulgaria merită un mesaj politic despre ce înseamnă europa pentru toți. fac apel la președinția germană a consiliului care își va prelua mandatul în două săptămâni să pună pe agenda consiliului corectarea acestei anomalii politice. mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc domnul Tudorache, grazie mille. Adesso, în numele grupului gruppo Identità Democratică. Mulțumesc foarte mult în numele uh, I și de domnul Tardino. Doamna Tardino. De. Vă mulțumesc, domnul președinte. Pentru noi este foarte important să atragem atenția asupra faptului că statele membre își păstrează suveranitatea când vine vorba de gestionarea propriilor frontiere. Însă, noi am fost printre primii de la izbucnirea acestei pandemii de a cere, prin care au cerut mm, restrângerea călătorilor. Însă, comisara Johansson a criticat aceste măsuri de control a frontierelor interne și a încercat să, limite, să întârzie limitările la frontierele ex- externe. Dacă ne-ați fi ascultat uh, de la început, am fi putut evita pandemia în Europa și invadarea uh, Siciliei de către uh, imigranți uh, clandestini, ca și cum n-ar fi fost suficient să-i primim pe toți cei um, torționare aduși de rachete. Acum sper că putem să redresăm sectoare cheie la economie, cum ar fi turismul, transporturile și sectorul hotelier, care au avut uh, de suferit mult împotriva acestei, um, de pe urma acestei crize și despre care nimeni nu spune nimic. Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul acordat. Acum are cuvântul domnul uh, Stric, un, doamna Stric, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Statele membre în luna martie au trebuit dintr-o dată să iau o serie de măsuri pentru a pune capăt uh, virusului COVID-19. O bună parte din aceste măsuri au fost uh, și să închidă frontierele și din punctul de vedere al cetățenilor este de înțeles, însă aceasta nu se potrivește cu un spațiu în care avem libertate de circulație, drepturi fundamentale și principiul non-discriminării. În urma închiderii frontierelor, Resortisanții din țările membre nu au putut să se întoarcă acasă, nu și-au putut uh, vedea familia sau uh, să se întoarcă la muncă dacă erau transfrontalieri. Cerem de aceea statelor membre să ia mai multe măsuri centrându-se pe sănătate și măsuri proporționale și în același timp să se coordoneze mai ales la regiunile de frontieră. Deși frontierele interne încet încet se deschid, frontierele externe sunt în continuare închise și acolo vedem cum solicitanții de azil au probleme de natură practică pentru a avea acces la protecție, pentru a se reuni cu familiile și așa mai departe, cu cei care se află în UE. Cerem statelor membre și Comisiei și uh, președintele intervine să se revină la normalitate. Mulțumesc foarte mult și acum în numele grupului ECR Dau cuvântul colegului Procacini, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, această criză a arătat foarte clar faptul că ideea aia de Europa de acum câțiva ani nu mai funcționează. Nu a existat și nu există consens sanitar, se vede asta bine, nici consens și coordonare economică. Asta se vede și uh, în acest moment. Totul este și pare dezorganizat uh, și asta s-a văzut în ce privește libertatea circulației sau nelibertatea de circulație a persoanelor și mărfurilor în condițiile în care Europa se preconizează că se vor deschide granițele, granițele externe. Acum câteva uh, zile am avut la Comisia Libe ca invitați un ONG care uh, Uh, promovau debarcarea migranților în Europa, în Italia, în condițiile care atâția uh, naționali de-ai noștri mureau din cauza pandemiei. Mi se pare că nu asta este Europa, este păcat. Mulțumesc. Acum, în numele GUE, dăm cuvântul doamnei Dali. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că în acest moment Bachiul uh, Schengen poate fi rezumat ca Uh, următoarea teză. Liber, libera circulație este o valoare europeană, cu excepția mm, când uh, nu este și mai ales dacă ești o persoană uh, a cărei culoare a pielii este neagră, de exemplu. Deci, în uh, Schengen,